Good afternoon, colleagues. If there are no um, objections to the... Dragi colegi, dacă nu există obiecții la ordinea de zi, o considerăm adoptată. Um, nu am anunțuri din partea președintelui. Astăzi avem o reuniune mai scurtă. Nu vom avea interpretare în croată, daneză, uh, letonă, lituaniană, malteză și gaelică. Trecem la primul punct de pe ordinea de zi, Uh, UNHCR și migrația. Deci avem un schimb de opinii cu doamna Ellen Hansen, Senior Policy Advisor, domnul Dian Balde, vicedirector, vicedirector în, um, al um, cadrului de reacție pentru uh, refugiați, Vă amintiți că pe 19 septembrie adunarea generală a ONU a ținut un summit la nivel înalt pentru a aborda subiectul refugiaților și a marilor mișcări de migranți. Summitul a adoptat o propunere pentru o mai, o mai bună reacție internațională la aceste provocări, numită Declarația de la New York. Vă amintiți acest lucru cu siguranță. Parlamentul a fost prezent la acest uh, summit la nivel înalt. Am avut o delegație ad hoc de trei membri, doamna Wikström, doamna Schlein, de asemenea. Raportul delegației a fost prezentat într-o reuniune comi uh, a Comisiei uh, Libe în ianuarie. Coordonatorii au uh, invitat UNHCR uh, la Comisia Libe pentru a avea un schimb de opinii referitor la situația actuală și a uh, evoluției în ceea ce privește Pactul Global pentru Refugiați. Este un subiect asupra căruia, în căruia i s-a adresat foarte multă atenție, atât din partea noastră cât și din partea Comisiei AFET Planificăm și un al doilea schimb de opinii pentru după vară cu anumite țări. Sper de asemenea să îl invităm și pe înaltul comisar pentru refugiați, Filippo Grande, Filippo Grandi. De asemenea, secretarul, secretarul general al uh, ONU se va adresa Uh, plenului săptămâna viitoare și va discuta și despre refugiați. Va aborda acest subiect. În acest context, este momentul potrivit să îi ascultăm pe oaspeții noștri. Bun venit amândurora! Întâi, doamna Ellen Hansen, Senior Policy Advisor la UNHCR, care va vorbi despre uh, Pactul Global pentru Refugiați, ce înseamnă el, cum funcționează și cum putem fi implicați mai mult. Am să îi dau uh, cuvântul pentru 10-15 minute. Aveți cuvântul, doamnă Hansen. Stimate domnule președinte, uh, stimați deputați, doamnelor și domnilor, la UNHCR apreciem interesul dumneavoastră, angajamentul dumneavoastră și excelenta uh, colaborare. Pentru a vă prezenta contextul pe scurt, aș dori să um, ne întoarcem înainte de 19 septembrie anul trecut, când s-a adoptat declarația de la New York. Contextul de atunci era de peste un milion de um, persoane ajunse în Europa în 2015 și o situație de um, migrație forțată fără precedent. Însă mișcările către Europa au uh, creat un imbold uh, pentru ca comunitatea internațională să se reunească și să acționeze. Multe părți ale lumii de foarte mult timp găzduiesc refugiați și continuă să primească fluxuri uh, mari de persoane și domnul Baldi va vorbi mai mult, vă va spune mai mult despre asta. Declarația de la New York spune Uh, stabilește anumite angajamente comune din partea statelor membre către refugiați și migranți. Se stabilesc angajamente comune și angajamente specifice. În primul rând față de migranți și acesta ar trebui să ducă la un pact global pentru migrație sigură și legală, care ar urma să fie adoptat în 2018, uh, aproximativ în septembrie. Acest uh, proces este um, condus de statele membre și uh, cofacilitat de reprezentanții Elveției și Mexicului la New York. Aș dori să vă vorbesc despre anexa 1 a declarației de la New York. Aceasta uh, prevede reacția cuprinzătoare în ceea ce îi privește pe refugiați și solicită UNHCR să inițieze și să um, uh, ducă la bun sfârșit un cadru cuprinzător de reacție um, în uh, ceea ce îi privește pe refugiați. Domnul Balde va vorbi mai mult despre acest cadru de răspuns cuprinzător privind refugiații. Acesta uh, a fost, așa cum, a, cum va fi aplicat, testat și ajustat, va duce la Pactul Global pentru Refugiați. Acesta se va baza în mod uh, cuprinzător și principal pe cadrul de răspuns privind refugiații. Uh, UNHCR uh, va propune acest, uh, acest pact global în 2018, odată cu raportul său anual. Raportul se va finaliza în um, iulie-august 2018 și va conține acest uh, pact global. În 2018 se va supune uh, adunării generale și va fi abordat într-o rezoluție generală referitoare la munca UNHCR și acest um, lucru se va întâmpla aproximativ în noiembrie 2018. Revenind însă la cum um, vom um, uh, ajunge înspre adunarea generală. Uh, rezoluția uh, Omnibus este un, un proces la nivel național. Nordicii de cele mai multe ori facilitează. Suedia va fi în 2018 și, în teorie, va conține și un aliniat uh, operativ pentru adoptarea pactului global. Ce va fi însă acest pact global? UNHCR a creat o foaie de parcurs către uh, acest pact global. Cred că a fost discutat cu dumneavoastră, dar dacă nu este pe site-ul nostru, pe uh, pagina pe declarației de la New York. Cum, uh, ce avem în vedere pentru acest pact? Ce anume, va fi cadrul pentru um, răspuns um, în ceea ce îi privește pe refugiați? Um, așa cum a fost prevăzut în declarația de la New York, va exista un preambul uh, în care se vor confirma principii fundamentale, conceptul uh, cadrului de răspuns pentru refugiați și câteva aliniate care vor uh, face o legătură către a doua parte a pactului global. Această a doua parte va fi un program de acțiune. Acest uh, program va conține elemente de operaționalizare a angajamentelor uh, asumate de cele 193 de state în declarația de la New York așa cum uh, este prevăzut în cadrul de răspuns uh, cuprinzător privind refugiații. Deci vor exista două um, căi, două, doi piloni. Uh, întâi cadrul de răspuns și apoi planul de acțiune. Program, pentru a ajunge la acest plan de acțiune, ținem reuniuni, consultări, avem uh, Consultările noastre anuale cu ONG-uri au avut, vor avea loc în iunie anul acesta. În a doua parte a acestui an am uh, stabilit o serie de, de, de discuții tematice care vor uh, urma cadrul de răspuns cuprinzător privind refugiații, dar domnul Balde vă va spune mai mult despre asta. Iar apoi uh, vom face o evaluare a situației. Vom vedea cum funcționează acest cadru cuprinzător, reprezintă, într-adevăr, un uh, mod diferit de a face lucrurile. Iar la dialogul înaltului comisar, ce se va ține pe 12-13 decembrie în acest an, va avea loc o discuție între statele membre, experți, uh, ONG-uri și alte entități și agenții iar apoi, în februarie 2018, altul uh, comisar va propune un uh, proiect de document pentru pactul global. Um, și apoi se va trece la consultări cu statele membre ONU. Chiar dacă declarația de la New York um, are prevederi specifice în ceea ce privește un altul comisar, ce are putere, putere de discreție de a uh, propune acest pact global. Evaluarea noastră, pe care am făcut-o cu mulți dintre partenerii noștri, este că avem nevoie neapărat de un text care să atragă un consens cât mai larg și să fie uh, adoptat de adunarea generală spre finalul lui 2018. Deci trecem întâi la un proces de consultări informale, evaluarea situației, iar apoi uh, vom uh, face mai multe consultări în prima parte a anului viitor. Întregul uh, proces a fost prevăzut în foaia noastră de parcurs. Ar trebui să spun că Um, dumneavoastră sunteți uh, inclus și, uh, foarte implicați și în ce privește un cadru pentru migrație legală și sigură. Vor exista două procese diferite, însă vom uh, coopera cu parteneri pentru a ne asigura că există o complementaritate între, ce, între cele două documente, astfel încât angajamentele să, fie, să devină realitate uh, și în, în ambele, în aplicarea ambelor. Uh, traficul, protecția copiilor, uh, persoanele cu nevoi speciale, toate acestea trebuie să fie uh, luate în considerare. Fie că avem de-a face cu refugiați sau cu migranți. Acum, mai specific în ceea ce privește Uniunea Europeană, am căutați un document de politici care a ieșit în 2016, Lives and Dignity, Vieți și Demnitate. Uh, m-a uimit uh, coerența um, răspunsului european și um, um, cu cadrul de răspuns cuprinzător. Formulările sunt similare în ceea ce privește abordarea cauzelor principale, în ceea ce privește a ne asigura că asistența umanitară și de dezvoltare lucrează mână în mână pentru a atinge obiective comune, crearea unei um, colectarea de probe pentru a put- și de um, date pentru a putea avea un răspuns eficace. Deci uh, cele două se uh, completează reciproc foarte bine. Primul mesaj pe care aș dori să-l trimit astăzi este tocmai această uh, coerență și complementaritate a politicilor în Uniunea Europeană cu ceea ce încercăm și noi să facem. Și din acest punct de vedere, noi uh, vedem Europa ca pe un lider în, um, și un pionier în ceea ce privește cadrul de răspuns cuprinzător privind refugiații. Încercăm de asemenea să oferim orientări tuturor statelor referitor la cum se răspunde la fluxuri masive de migranți și refugiați. asta, este, asta include și Europa. Uneori oamenii cred că rolul Europei este să acorde finanțări, să uh, țină departe migranții și refugiații de frontieră. Noi uh, credem că există unele prevederi bune în ceea ce privește planurile de urgență, capacități de primire, incluziune și așa mai departe. Nu în ultimul rând, aș vrea să spun că e mult de spus și în ceea ce privește mesajele transmise în timp de criză. Am auzit mult despre criza refugiaților, criza migranților. Însă, dacă există un mesaj puternic de a coopera, de a Um, conlucra la nivel internațional, de a, uh, gest, de a partaja responsabilitățile, uh, situațiile acestea sunt, uh, pot fi gestionate, însă este nevoie de un, um, o implicare puternică. Din partea Europei, mai multă finanțare, mai mult sprijin de dezvoltare, mai, um, ne dorim sprijin pentru cadrul cuprinzător de răspuns și leadership și dacă există un domeniu în care considerăm că statele membre ale UE ar putea să fie mai uh, vizibile, este în ceea ce privește uh, transferul și uh, căile legale. În Grecia am vorbit cu o femeie de 80 de ani care s-a urcat pe o barcă pentru că să treacă Mediterana pentru că a fost singurul mod de a se reuni cu familia dintr-un stat membru UE transferul și al, alte căi legale sunt foarte importante uh, pentru, indiv, pentru persoanele în sine, dar transmit și un mesaj foarte puternic. Uh, 86% din uh, refugiați sunt în uh, uh, sudul uh, planetei. Uh, deci în țări în curs de dezvoltare. Mi se pare important să se transmită acest mesaj al uh, partajării responsabilității. Fără demonstrații clare de responsabilitate, este foarte greu pentru țările care găzduiesc uh, refugiați, uh, este greu să continue să facă acest lucru și să facă față marilor fluxuri. Domnule președinte, acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și aș dori să dau uh, cuvântul domnului Balde, cu permisiunea dumneavoastră. Thank you. Thank you. Um, distinguished... Mulțumesc. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, aș dori să mă alătur celor spuse de doamna Hansen și să subliniez trei lucruri. În primul rând, aș dori să ne reamintim care este obiectivul acestui cadru cuprinzător pentru refugiați, să ne reamintim care este status quo în ceea ce privește aplicarea acestuia la ora actuală, fiindcă aceasta este solicitarea dumneavoastră și, în al treilea rând, um, calea de urmat. Consider, în primul rând, că rațiunea de a fi a acestui cadru este aceea, acela de a reduce presiunea asupra guvernelor gazdă care primesc foarte mulți refugiați care reprezintă adesea aproape 10% din populația țării respective. Și am văzut multe astfel de exemple. Apoi, uh, autodeterminarea refugiaților este foarte importantă pentru ca aceștia să poată să trăiască în demnitate și să se poată găsi în acest timp soluții durabile. Iar în al treilea rând, este vorba despre a vedea în ce măsură putem consolida soluțiile uh, din uh, țări terțe care s-au manifestat prin repatriere în numere mari, bineînțeles, dar, ace- dar știm că aceasta nu este singura, aceasta nu este singura soluție, chiar dacă, bineînțeles, reduce uh, suferința și lipsa de soluții cu care se confruntă foarte multe persoane, dar și în acest caz avem nevoie de reîntregirea familiei, precum și de sprijin suplimentar acordat prin, uh, prin intermediul migrației de muncă, de pildă. Iar cel de-al patrulea obiectiv se referă la crearea condițiilor necesare în țările de origine pentru ca refugiații să poată să uh, ia hotărâri uh, justificate, întemeiate de a se întoarce acasă. Deci trebuie să se găsească soluții durabile uh, prin reintegrare și printr-o abordare pe termen lungă. Acestea sunt rezoluțiile care au fost adoptate în New York la pe 19 septembrie 2016 din Convenția Cadrul privind refugiații. Acum vreau să vă explic care este status quo-ul. La o zi eh, după data de 19 septembrie, după această declarație, multe state membre, inclusiv unele dintre eh, statele reprezentate aici, au făcut unele angajamente, unele promisiuni. Iar la ora actuală putem spune că unele țări, există unele țări, mai ales în Africa, care au acceptat să fie țări pilot pentru Convenția Cadru. Prima țară, dacă nu mă înșel, este Uganda. O țară cu numai 35 de milioane de locuitori a primit un milion de refugiați. Iar acest lucru um, arată foarte clar cât de generoasă este această țară și cum uh, Uh, întinde o mână de ajuta, ajutor către prietenii din Sudanul de Sud și nu numai, și din Somalia și din alte locuri. Pe lângă Uganda, care se um, confruntă în continuare cu urgențe și uh, cu o populație numeroasă de refugiați, mai avem și Tanzania, care și-a deschis porțile către sute de mii de refugiați în ultimii zeci de ani și care a acceptat uh, să fie o țară pe care se concentreze CRRF și apoi Etiopia și Djibouti. Acestea uh, o să, o să zbăvesc asupra acestor țări câteva minute, fiindcă, în ciuda generozității acestor țări, aceste țări primau foarte mulți refugiați, bineînțeles, dar uh, nu deschideau piața muncii către acești oameni. Datorită promisiunilor făcute pe 20 septembrie anul trecut, S-a făcut o schimbare a nivelul politicilor în aceste țări. Iar uh, Djibouti și Etiopia acum reușesc să aducă contribuția în ceea ce privește ajutarea refugiaților să ducă o viață demnă. Acestea sunt evoluții de pe continentul african, pe lângă situația din Somalia, care reprezintă o situație asupra căreia ne concentrăm și știm uh, că uh, UE, UNCR și EGAR au ajutat foarte mult uh, la summitul de pe, din martie, unde nu s-a făcut referire numai la repatrierea pe bază de voluntariat, ci și protecția în țările care oferă azil și îmbunătățirea condițiilor pentru refugiați uh, spre a le facilita întoarcerea la ei acasă. În afară de continentul african, uh, Interesante sunt evoluțiile din Guatemala, unde discuțiile sunt în continu- se desfășoară în continuare pentru a vedea dacă mai sunt și alte țări care ar putea să fie uh, aceste astfel de țări pe care să ne concentrăm atenția și care ar putea fi țările care să necesite sprijin suplimentar. Mai avem discuții și cu uh, țări din Asia, din Orientul Mijlociu și din Nordul Africii și cred că și în alte părți ale lumii. La ce asistăm acum? e bine, a trebuit să ne dăm seama că nu trebuie să ne concentrăm numai asupra țărilor care dau dovadă de bunăvoință, care doresc să fie țări care să facă parte din proiectul nostru. Și aici ajung la cel de-al treilea element, calea de urmat, cine rezervă viitorul. Așa cum a spus și colega mea mai devreme, uh, noi uh, așteptăm de la Uniunea Europeană să își continue asistența oferită țărilor care fac parte din uh, țările pe care ne concentrăm noi, mai ales cele care nu au fost generoase de, care au fost generoase, mă scuzați, din mult timp și au primit mare parte a refugiaților, dar, uh, dar să meargă și mai departe, fiindcă sunt și alte Uh, țări care nu uh, vor accepta să facă parte din proiectul nostru, cel puțin pe o perioadă de un an sau doi, dar uh, care au nevoie de asistență. Și încă un lucru care este important este să încercăm să ne asigurăm că CRRF-ul, acest instrument de partajare a răspunderii, nu este uh, o modalitate de a ține refugiați într-o anumită uh, parte a lumii. Ce s-a cerut mai devreme și anume mai multe șanse de reinstalare, de, de trimiterea refugiaților, de, re, de reunificare a familiei, toate acestea trebuie să fie consolidate și uh, ajung la ultima parte a discursului meu. O abordare holistică la nivelul societății este necesară. Noi, um, uh, organele legislative, organele guvernamentale, administrative, trebuie să uh, Uh, trebuie să colaborăm și cu partenerii civili și cu refugiații, pentru că ei sunt cei mai implicați în uh, uh, demnitatea de trai. O să mă opresc aici. Vă mulțumesc că toată mi-ați dat ocazia să, să vă vorbesc. Mulțumesc foarte mult și pentru că ați fost destul de succint și știu că mai mulți colegi, inclusiv o persoană care a fost la delegația de la New York, vor să vorbească despre acest acord global și ce înseamnă el în practică, de fapt. Înainte de a da cuvântul uh, colegilor, poate, poate nu m-ați uh, auzit la început când, când vă vorbeam despre calendarul participării la acest acord global. O să repet acest lucru la sfârșit, dar vreau să vă spun că vom avea mai multe intervenții acum, inclusiv uh, participarea la uh, dialogul în Națiunea Comisar care va avea loc uh, cu cooperarea Serviciului de Acțiune Externă în luna decembrie. Mă bucur foarte mult că... Dar m-aș bucura foarte mult să avem să ne spună câteva cuvinte Serviciul de Acțiune Externă, Leon, Leontin Văd că sunteți aici și poate ne puteți spune câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc uh, că mi-ați dat ocazia să vorbim despre angajamentul Uniunii, să vorbesc despre angajamentul Uniunii Europene de după conferința de la New York și cele două acorduri globale, unde noi dorim, într-adevăr, să jucăm un, un rol uh, important. Avem o abordare cuprinzătoare, bineînțeles, dacă vrem să avem un răspuns cum trebuie la această strămutare care reprezintă o provocare politică, nu numai una socială și umanitară. Și, cum s-a spus mai devreme, Uniunea Europeană a fost vârf de lance al acestei abordări noi prin intermediul comunicării Viață și Demnitate din 2016, unde se stabilește, se stabilește o abordare coerentă în ceea ce privește strămutarea forțată, iar noi ne-am consolidat angajamentul pentru a pune capăt acestui fenomen, pentru a-l gestiona mai eficient în uh, Africa de Nord și de Est și în Asia. Această activitate uh, se alătură activității CRRF și merge în aceeași direcție. Noi salutăm, bineînțeles, acest proces, fiindcă și pentru noi este un prilej de a da mai multă vizit, vizibilitate inițiativelor legate de protecția internațională cu țări terțe. Iar CRRF-ul este o bază foarte bună pentru, dezvolt, pentru punerea la punct a unui acord global privind refugiații și salutăm rolul UNHCR uh, în cadrul acestui acord. Noi ne-am implicat în acest proces încă de la început și prin intermediul delegațiilor noastre pe teren. IES, uh, Serviciul de Acțiune Externă, este gata să joace un rol de coordonare cu serviciile omologe implicate și suntem gata să ne implicăm și în discuțiile tematice ce vor avea loc la Geneva, care vor aduce în discuție elementele cheie ale CRRF, ceea ce va duce la un cadru mai previzibil pentru cooperarea internațională în ceea ce privește strămutarea forțată, inclusiv în ceea ce privește chestiuni legate de protecție. Iar în ceea ce privește țările pilot în cadrul CRR, Uniunea Europeană a fost unul dintre primii donatori care au dat dovadă de acțiuni concrete și de sprijin concret cum, uh, este, cum s-a întâmplat în cazul uh, programul pilot pentru Uganda. Și pentru a avea succes sperăm să se implice și alți donatori și alte țări gazdă în conformitate cu angajamentele care au fost luate în, uh, la conferința de la New York și în declarația de la New York. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult. Acum, dacă doresc uh, membrii să ia cuvântul, începem cu Eli Schwein, care este unul dintre uh, cei trei membri, unul dintre cei membri care au răspuns la delegația de la New York. Ai cuvântul, uh, deschizi această rundă de discuții. Mulțumesc, domnule președinte, vreau să salut multă căldură pe oaspeții noștri de astăzi, fiindcă pentru noi este extrem de important să existe o urmare a acestor discuții privind acordul global, este important ca Parlamentul European să fie implicat în acest proces și să, um, urm, să urmărească îndeaproape acest proces. În primul rând, vreau să vă spun că apreciez optimismul de care s-a dat dovadă, dar pentru noi e foarte greu să uh, ne gândim că suntem campioni vârf de lance în ceea ce privește repatrierile, fiindcă, după cum știți, statele membre nu au reușit nici măcar să pună în aplicare angajamentele pe care și le-au asumat în 2015 în ceea ce privește 160 de mii de repatrieri de uh, reinstalări în Uniunea Europeană și, uh, uh, și mai întâi uh, 200 uh, 20.000 de uh, relocalizări deci suntem codași, poate știu comisia până acum, cifra este doar 14.000 și uh, în ceea ce privește repatrierile promise, s-am ajuns numai la jumătate. Iar în același timp, Canada, să, un, un simplu exemplu, a repatriat uh, 40.000 de oameni numai în numai șase luni, arătând că problemele nu, nu, nu reprezintă numărul uriaș de refugiați sau, sau mijloacele disponibile, ci voința politică pentru a pune la punct soluții de care avem nevoie. Iar Parlamentul a spus întotdeauna că trebuie să dăm dovadă de partajarea răspunderii, așa cum se prevede în tratate, și că e nevoie de căi sigure de a avea acces la Uniunea Europeană. Dar Consiliul și, din păcate, și Comisia, de curând, uh, nu ne dau deloc ascultare în ceea ce privește doleanțele noastre pe care le manifestăm prin intermediul rezoluțiilor. Și o să închei imediat. Spunându-vă că vreau să vă întreb un lucru. Cum considerați că cadrul politic schimbat și noua administrație vor avea discuțiile în ceea ce privește acordul global și mă refer mai ales la ce ați spus dumneavoastră, la ziua de după summit și nu eram acolo, uh, și administrația americană a găzduit o discuție pentru a avea angajamente concrete. Vreau să vă întreb cum merg aceste discuții după schimbarea de administrație americană și credeți că va avea un uh, impact asupra acest lucru asupra cadrului discuțiilor în ceea ce privește angajamentele concrete. Și încă un lucru. Uh, Acum uh, asistăm, din păcate, la o anumită tendință. întrebarea este cum poate să fie coerentă Uniunea Europeană în ceea ce privește angajamentele de la Iuri din anul trecut, în momentul în care toate politicile noastre și eforturile Consiliului și Comisiei merg către uh, externalizarea responsabilității, a ceea ce privește frontierele, de pildă um, acordul cu Libia și cu Turcia și uh, acordul privind migrația cu țările africane. Și dacă este, de, este adevărat ce a spus doamna Hansen, că 86% dintre toate persoanele strămutate și refugiații se află în Sud și că trebuie să facem mai mult pentru a partaja răspunderea la nivel global, atunci eu cred că noi mergem exact în uh, direcția greșită. Vă mulțumesc foarte mult! Mersi, Eli. Acum, Jara uh, Dupre. Mulțumesc, domnule președinte, să vorbesc limba franceză. Am ascultat cu atenție intervențiile dumneavoastră și cu mare interes. Și vreau să vă întreb, în primul rând, iată, avem o declarație cu o abordare cuprinzătoare, generală, și am impresia că în Europa încercăm să avem o astfel de abordare. Iar întrebarea mea este, dat fiind această abordare cuprinzătoare și prin perspectiva dumneavoastră, ce ne lipsește în Europa pentru a avea o politică așa cum o definește declarația de la New York? Există oare domenii unde suntem în urmă, ar trebui să facem ceva, ce nu facem? Care este, după părerea dumneavoastră, care sunt, după părerea dumneavoastră, domeniile unde e loc de mai bine? Știu că în ceea ce privește uh, instalarea refugiaților trebuie să îmbunătățim lucrurile, dar mai sunt și alte domenii unde ac- acțiunile noastre lasă de dorit și unde am putea să ne îmbunătățim uh, prestația și, în al doilea rând, o întrebare mai practică. Ați vorbim despre aceste țări care vor, fi, vor face parte dintre, din proiectele pilot. Ce înseamnă asta, practic? Ce vor face aceste țări? Ce, vor, ce va face ONU? Și ce trebuie să facem noi? Trebuie să facem noi ceva? Încerc să înțeleg cum, va funcționa, cum vor funcționa aceste proiecte. Și ca un lucru, ați spus dumneavoastră că în programul de acțiune ar trebui să avem mai multe mijloace la dispoziție. Doamna Hansel a spus asta. Le așteptați de la noi aceste mijloace suplimentare sau considerați că um, contribuția noastră în ceea ce este fondul de dezvoltare sau prin intermediul politicilor finanțate în diverse țări și prin participarea la găzduirea refugiaților am putea să facem mai mult Thank you very much. Mulțumim. Ana Gomes acum. Și eu aș dori să vă urez bun venit uh, amândurora și sunt întru totul de acord cu cele spuse de către colega Eli Lain în legătură cu contradicțiile noastre în uh, Uniunea Europeană. Întrebarea mea e cum faceți uh, pace între uh, obiectivele ambițioase pe care le-am anunțat la acest pact pentru refugiați și uh, ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Doar ieri, o mie de persoane au fost uh, salvate în Marea Mediterană din cei 45.000 de persoane care au sosit uh, doar în acest an, uh, punându-și viața în pericol. Pentru că uh, există în niciun mod controlat, legal, uh, corect, sigur, cu excepția controlelor efectuate de către aceste călăuze de a veni în Europa, că e vorba uh, de migranți sau de refugiați, pentru că Europa nu uh, are, nu oferă oportunități legale acestor persoane. Care ar fi o recomandare pentru Uniunea Europeană Uh, ca și noi să oferim uh, aceste uh, modalități legale ca și Canada. Și apoi, mesajul dumneavoastră ar trebui să se adreseze europenilor. Știu că aveți nevoie de finanțare, bineînțeles că aveți sprijin pentru acest pact mondial în domeniul pentru refugiați, dar Uh, dacă nu schimbăm nimic în viața de zi cu zi acestor oameni pe care îi uh, sprijiniți, uh, atunci toate aceste angajamente frumoase n-au niciun sens. Deci, credeți că Europa ar putea fi la înălțimea așteptărilor și ar putea să îi ocrotească cu adevărat pe acești refugiați? Dacă Europa copiază modelul uh, imoral și ilegal cu Turcia, nu există suficient uh, personal uh, la organizația dumneavoastră, nu aveți uh, nici măcar statut juridic, nu aveți în, în Libia. Și bineînțeles că instituția, um, intenția Uniunii Europene e să delocalizeze ce se prezintă ca protecție pentru migranți și refugiați în Libia pentru uh, instituții precum uh, Înaltul Comisariat 1 pentru Refugiați. Credeți că aveți ceva de făcut în Libia sau ne păcălim singuri? Și, în fine, ce putem face uh, cu protecția refugiaților dacă continuăm să ignorăm uh, chestiunile cele mai uh, importante? Comisia a spus, nu uh, e doar uh, o intenție pur uh, umanitară, ci e o abordare politică care este necesară. Și apoi și o abordare de dezvoltare. Eu am fost uh, șocată de uh, discursul pe care uh, domnul Gutierrez, înaltul secretar uh, uh ONU, l-a făcut uh, Uh, la Disabeba, când am fost și noi acolo în ce privește refugiații. Știu că și Etiopia sprijină uh, refugiații din țările, refugi... din țările vecine, dar e o țară care a generat și ea mulți refugiați datorită politicilor sale represive. Cum se poate ca secretarul general uh, ONU să nu spună nimic? Ne păcălim cu toții? dacă ignorăm această chestiune atât de importantă a, uh, a guvernelor care acționează în mod represiv, care îi uh, uh, mergeți la uh, cale, vedeți, acolo sunt foarte mulți etiopieni, datorită politicii autoritare a guvernului. Iată întrebările mele. Mulțumesc. Uh, Cecil uh, închei acum. Închei. Mulțumesc. Uh, Claude, și eu mă bucur de faptul că avem această posibilitate de a vedea unde ne aflăm uh, în legătură cu progresele înregistrate față de această declarație de la New York. Aș dori să reamintesc invitațiilor că în urmă cu un an, la Parlament, am adoptat uh, o rezoluție cu mare majoritate care preia cumva tot ce doriți dumneavoastră să uh, includeți în declarația de la New York. Totul se refera la uh, principiul de solidaritate. Uh, Uh, um, principal retribu retribuției, uh, culoarele umanitare, uh, căile legale de migrație și așa mai departe. Faptul că trebuie să combatem cauzele de bază ale migrației. Am putea spune că în, într-o lume ideală totul e minunat, însă trebuie să vedem dacă toate aceste angajamente minunate au fost urmate și de fapte și cu mare stupoare constat că după un an ne aflăm în aceeași uh, situație. Continuăm să ne întrebăm dacă trebuie să punem în aplicare sau nu aceste principii. Și avem de-a face cu aceeași uh, realitate la fața locului. Uh, Reîntregire familială, relocalizări, Uh, care sunt condițiile din țările origine și așa mai departe. Avem de-a face cu aceleași uh, dileme. Când uh, vom trata acest subiect ca pe unul cu adevărat urgent? Și cred că ar trebui să reacționăm cu toții. Aș dori să le amintesc colegilor că, da, într-adevăr, avem de-a face cu o criză politică, cu o criză de solidaritate. Putem vorbi chiar de ipocrizie. Haideți să luăm din nou exemplul Libiei se vorbește tot mai mult de uh, trimiterea acestor uh, migranți uh, înapoi în uh, Libia și eu mă întreb, cu adevărat, uh, asta ne dorim? Și apoi și în ce privește Djibouti, pentru că, într-adevăr, există refugiați, refugiați din Yemen care sunt în Djibouti astăzi. Toți acești refugiați nu beneficiază de posibilitatea de a uh, se instala într-o altă, într altă țarie, pentru că se procedează ca și cum uh, Djibouti ar fi o țară model și nu uh, au posibilitatea să părăsească această țară. Deci uh, primesc un uh, document uh, prin care li se interzice să părăsească teritoriul uh, Djiboutiului. Vi se pare o situație normală? Și apoi se mai pune și problema la care se referea Ana. E o situație cu totul și cu totul politică. Atunci când uh, vorbim de mm, uh, relocarea acestor persoane, care nu se face pe teritoriul europene. Se vorbește de țări terțe care sunt sigure, nu se mai vorbește despre încălcarea drepturilor omului, de situația politică din aceste țări. Mă întreb dacă se va ține cont de uh, toate aceste nuanțe, de toate aceste aspecte în declarația dumneavoastră de la New York. Mulțumesc! Mulțumesc, Cecil! Malin Bjork acum. Mulțumesc! Aș dori să mulțumesc uh, și eu invitațiilor pentru prezență. După cum știți, uh, la Parlament uh, și mai mulți antevorbitori au menționat acest lucru. Ne ocupăm de dosare legislative și încercăm să avem o abordare cât mai cuprinzătoare a fațetelor legate de migrație. Eu sunt raportor pentru programul pentru relocare și, împreună cu colegii alternativi de la comisia noastră, încerc să ne asigurăm că acest proces uh, se desfășoară în condiții optime. Așa cum spuneați uh, și dumneavoastră, uh, știu că ne-ați elaudat, dar se pare că Uniunea Europeană practic nu a hotărât pe ce făgaș să o ia. Să se întoarcă înapoi, să renunțe la angajamentele pe care le-a luat sau Uh, să facă ceva și este foarte clar că majoritatea dintre noi din această comisie, noi uh, am zis că ar fi bine să avem o abordare de tip uh, stepping in, deci să luăm măsuri și să nu mai tergiversăm. Uh, relocarea, sunt raportor pentru relocare, sigur că relocarea este doar una dintre posibilități, una, un, una dintre bucățile puzzle-ului. Există și alte posibilități, de exemplu migrația legală și așa mai departe, dar probabil că există și alte soluții uh, durabile. Eu cred că există. Obiectivul nostru aici la Parlamentul European și de aceea cooperez cu colegii e să avem un uh, program mai ambițios decât uh, cel pe care uh, l-am propus. Am dorit să sporim numărul, să creștem calitatea programelor propuse și dorim și să schimbăm atitudinea. Pentru că, într-adevăr, Uniunea Europeană poate să fie un actor important și dacă nu avem succes în acest domeniu, atunci vom avea eșecuri și în alte, în alte domenii. Deci cred că ar fi bine să avem un alt discurs uh, Uh, o altă abordare și uh, m-ar uh, interesa contribuția dumneavoastră. În actul comisari, comisariatul nu are un rol foarte important de jucat, dar și Uniunea Europeană la nivel colectiv ar trebui să facă ceva, ar trebui să ne ajutăm unii pe alții să, face, să facem progrese, să cooperăm mai bine. Aș dori să știu dacă aveți o abordare a priorităților geografice, pentru că, așa cum au spus colegii, ar fi greșit dacă am avea tot felul de târguieli uh, cu țărtețe, trebuie să ne asigurăm că uh, facem un efort uh, umanitar, că ne aducem contribuția umanitară și sugestia mea ar fi și să faceți legătura între programul european cu uh, nevoile globale de relocare și aș dori să știu uh, care ar fi uh, poziția dumneavoastră. Și să citiți documentele noastre și dacă se poate să veniți chiar cu reacții la ele. Mulțumesc! Mulțumesc, Barbara Spinării, ultima. Mulțumesc, domnule președinte. Eu uh, doream în primul rând să mulțumesc uh, reprezentanților înaltului comisariat uh, ONU pentru refugiați și aș dori să vă pun câteva întrebări legate de vocabular, de cuvintele pe care le folosiți în acest pact global pentru migranți. Uh, Ehm, cuvintele întotdeauna au însemnătate și mie mi se pare că termenii pe care îi folosiți eh, sunt eh, vagi și câteodată sunt chiar eh, eufemistici. Mi-ar plăcea, de exemplu, să știu ce, la ce vă referiți când vorbiți despre self-reliance în cazul refugiatului sau reziliența refugiatului respectiv. Pentru că sunt termeni care intervin de mai multe ori în text și nu mi se par foarte bine definiți. O altă problemă o reprezintă uh, legătura între nord uh, și sud. În foaia de parcurs se vorbește despre ajutorarea țărilor care uh, trebuie să-i ajute pe refugiați pentru a îmbunătăți condițiile din statele terțe. Iată încă un eufemism. și ar trebui să avem o împărțire mai echitabilă a responsabilităților. Ori eu cred că ar trebui să avem un vocabular mai clar și apoi și un angajament mai puternic pentru a combate dezechilibrele foarte uh, abisale, aș putea spune, care există între nord și sud. Și toate cifrele pe care ni le pro- propuneți, 86% dintre refugiații care ar proveni din țările din sud, toate aceste cifre sunt evidente, dar ar trebui să vorbim și despre uh, dezechilibrele uh, reale pe care ar trebui să le, să le combatem. Nu ar trebui să uh, vorbim doar de uh, ajutorarea acestor țări. În ce privește uh, relocarea, instalarea acestor refugiați, nu știu la ce vă referiți exact. Vorbiți despre trimiterea lor acasă, uh, o trimitere durabilă și uh, voluntară, benevolă acestor persoane. Știți că Europa are acorduri cu țărtețe, inclusiv cu Afganistanul, care uh, uh, prevăd și uh, relocarea forțată a acestor persoane. Și trebuie să vă mărturisesc că aici m-ați, pierdut. Vorbiți uh, și despre situația minorilor neînsoțiți în această situație. Deci aș dori să știu cum puteți să uh, zugrăviți Europa ca fiind un uh, erou, un pionier la nivel internațional, dată fiind această situație. Apoi, în ce privește mesajul, mă bucur că observați puncte în comun sau uh, dificultatea legată de această distinție clară între refugiați și migranți și totuși în uh, document se vorbește de această di, uh, distinție și se vorbește tot timpul despre migranții economici. Și apoi propuneți organizarea unor conferințe anuale cu ONG-urile. Știți fără îndoială că ONG-urile sunt uh, amenințate, uh, foarte multe ONG-uri uh, în Sicilia, de exemplu, sunt amenințate atunci când desfășoară toate aceste operațiuni de salvare pe mare, mai ales în ce privește refugiații care vin din Libia. spune câteodată în Europa că ONG-urile uh, sunt uh, un pol de atracție pentru uh, migranții care vin din Africa. Și de această dată nu cred că Europa este un exemplu în acest sens. Președintele, o ultimă întrebare din partea mea. Am avut un schimb de opinii foarte rodnic uh, pentru a mm, evalua situația. Uh, colega Viorc a zugrăvit foarte bine situația în ce privește pactul global pentru refugiații, dar problema noastră nu reprezintă faptul că nu am avea uh, a propune, uh, propunerile de calitate, ci că ne e foarte greu să trecem de la vorbe la fapte. Deci, până la urmă, nu e uh, uh, o problemă legată de politici, ci de faptul că lipsește câteodată voința politică de a pune în aplicare toate aceste angajamente. Doamna Chenghe s-a referit și ea la această lipsă de voință politică. Întrebarea mea în legătură cu acest pact global, uh, secretarul general va veni la plenară săptămâna viitoare. Uh, e clar că nu putem vorbi de un instrument uh, obligatoriu. E nevoie de uh, adeziunea opiniei publice. Sigur că asta înseamnă și sensibilizarea, informarea uh, opiniei publice. Mă întreb dacă toată lumea e conștientă de miză și cum putem să uh, jucăm și noi un rol în acest sens, să ne asigurăm că uh, combatem toată această problemă legată de netranspunere, nepunere în aplicare mai ales în ceea ce privește uh, relocarea un eșec, s-a spus uh, acest lucru de către colegi. Ne puteți spune câte ceva și în contextul vizitei de săptămâna viitoare a secretarului general? Cred că au fost făcute mai multe comentarii decât întrebări și cred că trebuie să ne mulțumim uh, cu ce am spus, dar o să încerc să răspund totuși la o parte din întrebări. Uh, partea cea mai spinoasă o reprezintă domeniul în care Uniunea Europeană și statele membre trebuie să intervină. Și atunci când m-am referit la relocări, m-am, uh, am folosit acest uh, termen, pentru că, într-adevăr, e un domeniu în care nu putem spune că Europa este un campion. Într-adevăr, noi considerăm că se poate face mai mult în acest domeniu a relocărilor și credem și că se pot, e loc de mai bine și în ce privește reunificarea familială. Noi considerăm că e foarte important pentru statele membre ale Uniunii Europene să își crească anual cotele de uh, reunificare și că are o reacție pe măsură la aceste nevoi de reunificare și că nu se ține cont doar de, doar de politicile naționale, ci totul se bazează pe uh, nevoile refugiaților. Pe lângă mm, relocare, așa cum spuneam, uh, e loc de mai bine, dar credem că uh, obiectivul de reunificare familiară este foarte important și credem că și aici ar trebui să fie uh, acordată o atenție sporită. Poate ar trebui să fie identificate oportunități pentru punerea în comun a capacităților din statele membre, tocmai pentru a înlesni și încurajarea unificarea familială. Noi credem că instituțiile europene ar putea să sprijine căi legale de uh, preluare a refugiaților și a migranților. Um, uh, uh, Puțin context politic. A fost o întrebare dacă s-a schimbat contextul politic. S-a vorbit și despre ultimul summit um, coprezidat și de um, secretarul general, de fostul președinte Obama. Au fost angajamente foarte puternice asumate acolo. Uh, de multe ori oamenii mă, întreb, mă întreabă cum pot să uh, lucrez pentru NHR și să mai îți menții speranța, dar știți, se întâmplă și lucruri bune. 500 de mii de copii refugiați sunt în Turcia și merg la școală cu finanțare europeană. Mulți refugiați au avut acces uh, la piața muncii. Se întâmplă lucruri bune și domnul Balde ar mai putea probabil să vă dea și el câteva exemple. Contextul politic, uh, în mod evident, este delicat. Uh, noi nu suntem o organizație politică, dar bineînțeles că urmărim cu foarte mare interes alegerile din uh, restul lumii și există unele evoluții foarte îngrijorătoare și unele formulări folosite în ceea ce privește refugiații ne îngrijorează. Se face o legătură între, refugia... între protecția refugiaților și uh, securitatea națională și noi nu credem că cele două sunt incompatibile. Uh, credem că politicienii ar trebui să dea dovadă de mai mult leadership în ceea ce privește secretarul general și vizita sa la Strasburg. Nu pot vorbi, bineînțeles, în numele său. În calitate de fost prim-ministru al Portugaliei, în calitate de uh, fost uh, comis, înalt comisar pentru refugiați, este bine plasat pentru a contribui, de a avea o contribuție valoroasă uh, Uh, cel mai sus pe agenda sa este diplomația preventivă și cred că uh, Europa poate contribui aici. Bineînțeles, e important. Știm că există de multe ori uh, semnale de alertă timpurie Uh, uneori trebuie intervenit cu asistență. Există locuri în care se, pot, se poate contribui uh, în mod semnificativ. În ceea ce privește implementarea, noi considerăm că declarația de la New York este atât de importantă, printre altele, tocmai pentru că uh, reconfirmă angajamentul pentru Convenția pentru Refugiați Uh, și cadrul puternic juridic uh, existent, dar ca orice alt document este la, numai atât de bun pe cât este implementarea. Cred că asta trebuie să urmărim, o implementare uh, mai bună a cadrului existent. Și același lucru se poate spune și despre emigranți. Nu există un regim specific, dar există drepturi, ale, drepturi fundamentale care ar trebui să fie apărate. Finanțarea. Bineînțeles că finanțarea este o îngrijorare, tocmai chiar și când vorbim despre o țară precum Uganda, care face totul cum trebuie în ceea ce privește politici uh, progresiste pentru refugiați, oferă educație mm, și multe alte lucruri. Uh, și aici este subfinanțare puternică. Nu ne uităm numai către Uniunea Europeană și statele membre, însă dumneavoastră reprezentați uh, donatori uh, semnificativi uh, din, și veniți din țări cu o anumită bunăstare. O criză a solidarității, așa este. Fostul secretar general a vorbit despre asta. Nu este vorba de o criză a cifrelor, ci o criză a solidarității. Și suntem de acord cu asta. Când ne gândim la un milion de persoane care, vin în, care au venit în Europa în 2015, Europa care are o populație de 500 de mii, și comparăm asta cu situația din Liban, de exemplu, în care un sfert dintre oameni sunt refugiați, credem că acolo unde există voință politică se pot face foarte multe lucruri. Nu voi uh, intra prea în detalii în ceea ce privește situația din Libia. Nu sunt expertă în această zonă, dar clar există probleme de securitate și uh, suntem la curent cu ele. Uh, Este o țară care nu este sigură deloc, după cum spuneam, și milioane de oameni au nevoie de asistență umanitară. În ceea ce privește unele definiții, reziliența, autodeterminarea, poate că am să las asta domnului Balde. Da, cred că mă voi opri aici. Am să-i dau cuvântul domnului Balde. Vă mulțumesc tuturor pentru contribuții, pentru observațiile dumneavoastră sincere. Am luat notă de comentariile dumneavoastră. În ciuda observațiilor noastre legitime, în continuare uh, ne uităm înspre Europa pentru leadership. Mulțumesc foarte mult. Pentru a completa ceea ce s-a spus, din uh, toate întrebările, comentariile mm, uh, sincere și pe șleau pe care ni le-ați uh, transmis, ceea ce reținem este facem suficient? Nu, niciunii dintre noi nu facem suficient, ar trebui să facem mai mult, pentru că nevoile sunt mari și nu este vorba numai de a încerca să găsim uh, soluții la probleme, cu, ci este vorba și de a aborda cauzele uh, inițiale. Instituții, actori pot fi mult mai bine plasați uh, în a uh, aborda uh, cauzele situației, astfel încât oamenii să, să nu mai aibă nevoie de protecție internațională. Acesta este mesajul pe care uh, Uh, l-am reținut, că nu facem suficient. Însă, totuși facem anumite lucruri. Eu cred că oamenii răspund, inclusiv uh, din unii dintre reprezentanții guvernelor dumneavoastră. Vedem acces la educație, vedem uh, înregistrare. Există fonduri, parteneriate, donatori ceea ce duce la un uh, nivel crescut de protecție în multe țări. Și uh, nu au venit, a venit numai finanțare, ci și un oarecare sprijin politic. Deci, da, ar trebui să facem mai mult decât facem și cred că și dumneavoastră jucați un rol foarte important aici. Au fost de asemenea și întrebări în ceea ce privește ce nevoie avem uh, la nivel uh, european. Cred că este o întrebare legitimă și s-au menționat cel puțin două domenii aici în care putem uh, face mai mult la nivel european. Creșterea numărului de locuri pentru transferuri și țara care acordă cea mai mare importanță uh, Uh, transferul lor era statele, erau Statele Unite și știți că au intervenit schimbări aici. Nu solicităm Europei să facă ce nu poate face și ce n-a putut face mult timp, însă cerem să existe o creștere a numărului acestor persoane. Fie și acest lucru, despre acest lucru vorbim uh, cu fiecare ocazie un sprijin economic, un sprijin politic. Mai, asta ne dorim, să există mai multe persoane care să aibă o speranță de a uh, putea fi transferate, de a putea să se reunească cu familia. Să contribuim cu toții pentru a împiedica aceste oameni să ia decizii um, um, forțate care să le um, Um, care să facă ca aceste persoane um, să ajungă în Mediterană sau uh, în alte ape. Putem face mult mai mult. Dacă ar fi să dau un exemplu pozitiv, Canada a fost menționată. Putem să um, vedem astfel unele exemple pozitive. Aș dori să corectez puțin. Nu cred că refugiații din Yemen sunt uh, împiedicați de la, sau blocați la transfer. Nici o naționalitate nu este blocată, însă analizăm condițiile în țările de azil, analizăm condițiile în țările de origine și, bineînțeles, situațiile nu sunt întotdeauna Uh, la zi. Pot exista persoane care au cerere de transfer, însă cel mai rapid loc ar veni în 2-3 ani pentru anumite persoane. Deci nu interzicem niciunei naționalități transferul decât dacă nu mai există motive ca aceste persoane să fie numite refugiați. Însă, dacă doriți mai multe detalii despre Djibouti, vi le putem uh, pune la dispoziție. Politicile pol- uh, pozitive despre care vorbeați, doamna Chienghe vorbea despre asta. Avem uh, consultări tripartite privind transferurile cu țările aferente. Sunt și țări cu care putem avea discuții suplimentare astfel încât să analizăm uh, complementarități. În ceea ce privește uh, definițiile, uh, ideea de a se baza pe sine, ideea este de a îi ajuta pe oameni să se ajute singuri, să le creăm mediul de a trăi independent, așa cum o facem și noi. Despre asta este vorba. Unii vor face asta prin activitate economică, alta, alții prin libera circulație, uh, unii vor fi antreprenori. Conceptul de autodeterminare este unul care ar permite refugiaților fie o repatriere, un transfer sau o integrare locală. Sunt una, eh, acestea sunt eh, cele trei soluții pe care le avem la dispoziție. A existat o întrebare și în ceea ce privește declarația de la New York, eh, domnule președinte. Cred că sunteți destul de bine plasat pentru a ne ajuta, chiar dacă textul nu este unul obligatoriu. Protecția refugiaților și a persoanelor care au nevoie de sprijin este o muncă dureroasă uneori, cu perseverență, cu un nivel de, uh, de cu oarecare sprijin putem să uh, facem mai mult. Uh, și sunt convins că ne veți ajuta. Domnul președinte, aș dori să-i mulțumesc domnului Hansen și domnului uh, Dian Balde pentru intervențiile lor. Avem o relație lungă uh, cu UNHCR. Uh, Din discuție ați văzut că oamenii sunt foarte la curent și cu, cu realitatea și cu picioarele pe pământ, nu-și fac iluzii, înțelegem foarte bine care este situația. Ce aș vrea să spun clar este că vă sprijinim. Coordonatorii LIBE au sugerat deja un follow-up detaliat uh, a procesului de la New York până în septembrie 2018 și uh, în aceeași linie cu colegii de la SAE ne-am întâlnit cu directorul uh, directoarea Lații Nielsen în ianuarie și am spus clar că dorim să participăm la unele reuniuni cheie. Asta include dialogul înaltului comisar, sperăm participarea la conferința ONU internațională după summitul din 2016 și așa mai departe. Voi încerca să asigur această participare. Cooperăm cu colegii de la SAE pentru a vedea cum putem organiza lucrurile și, bineînțeles, vom coopera și cu celelalte comisii, DEVE și AFET. Dar sper că colegii de la SAE ne vor ajuta cu toate acestea. Și, bineînțeles, eu vă voi ține la curent referitor la aceste reuniuni, mai ales pe cei cu un interes special în acest domeniu. Vă mulțumesc încă o dată pentru calitatea înaltă a dezbaterii. Acum uh, trebuie să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc, dragi colegi! Um, în timp ce oaspeții noștri părăsesc sala, trebuie să trecem la punctul 4, poate că cu oarecare întârziere, dar cred că a meritat această discuție foarte interesantă. Punctul 4. Calea comună de urmat de către Afganistan și UE. Pe 2 octombrie, Uniunea Europeană a um, abordat împreună cu Afganistanul așa numită cale comună pe 14 noiembrie, coordonatorii au solicitat, uh, au decis să solicite uh, um, opinia serviciului juridic în ceea ce privește implicarea Parlamentului European în această cale comună. Avizul a fost publicat, uh, a fost pus la dispoziție pe 17 martie, pe 11 aprilie coordonatorii au solicitat serviciului juridic să prezinte acest aviz comisiei. Serviciul juridic va lua cuvântul pentru a prezenta acest aviz. Mă uit pentru a vedea cine este prezent. Vă rog, ați fost descrisă ca doamna în albastru, nu știu eh, cum vă numiți, dar vă dau cuvântul. Please go ahead. Ana Padovska mă numesc. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii ai Comisiei Libe. Așa cum s-a spus, eh, ați solicitat eh, un aviz juridic privind calea de urmat privind, de chesti- privind chestiuni legate de mm, migrație între Afganistan și Uniunea Europeană și uh, există aici trei puncte. În primul rând, întrebarea se pune dacă acest document poate fi considerat un acord internațional, așa cum se spune la uh, punctul 5 din tratat și în ce, care sunt defectele acestei căi de urmat comune și acțiunile luate și efectele acțiunilor luate de Uniunea Europeană sau de către statele membre ar putea să fie similare celor un, unui acord de readmisie și există căi de atac în acest sens și în cazul în care uh, JWF nu este un acord internațional, care sunt prerogativele Parlamentului European. Așa cum s-a spus uh, mai înainte, noi am dat avizul pe data de 17 martie în ceea ce privește Joint Way Forward, într-adevăr, aceasta a fost um, adoptată de Uniunea Europeană și de Republica Afganistan sub forma unei declarații care oglindește angajamentele comune, citez, de întețirea cooperării privind prevenirea și soluționarea migrației ilegale și în ceea ce privește uh, repatrierea migranților ilegali. În ceea ce privește dacă această cale de urmat comună poate să fie considerată sau nu un acord internațional, vreau să vă spun că noi am examinat acest instrument uh, în conformitate cu jurisprudența CEJ. Iar jurisprudența arată că Criteriile decisive pentru a stabili dacă o anumită acțiune este obligatorie sau nu reprezintă intenția părților. Cu alte cuvinte, efectul obligatoriu al unui acord depinde de intenția părților de a uh, fi uh, obligate în conformitate cu legislația internațională. Iar această intenție se bazează, se stabilește pe baza termenilor acordurilor și circumstanțelor în care acesta a fost încheiat. În ceea ce privește calea de urmat comună, intenția părților este exprimată clar în uh, acest document, în clauzele acestui document și se spune că nu se dorește să se creeze drepturi sau obligativități în conformitate cu legislația internațională. Deci, formularea aceasta reflectă și intenția părților de a semna o declarație comună și nu un acord internațional. Acest lucru este confirmat și de circumstanțele în care a fost întocmit acest document. Calea de urmat comun a fost semnată de reprezentanții diplomatici la nivel mai uh, nu atât de ridicat din partea Afganistanului și din partea Uniunii Europene. Trebuie menționat faptul că în cadrul relațiilor internaționale, Uniunea Europeană are alegerea politică de a adopta o, un angajament politic sau un acord obligatoriu din punct de vedere juridic. Acest lucru este valabil și pentru partener, ceea ce înseamnă că o țară terță poate să încheie un acord obligatoriu cu Uniunea Europeană sau poate să aleagă să coopereze cu Uniunea Europeană într-un cadru neobligatoriu. Deci, am ajuns la concluzia că calea de urmat comună Este un instrument de legislație neobligatoriu. Este vorba despre acte neconvenționale care sunt folosite foarte des în relațiile internaționale. Aceste acte uh, de comun acord, să le spunem așa, permit uh, să se ajungă la un acord comun fără să există obligativitate juridică. Aceste instrumente uh, neobligatorii au fost recunoscute și în jurisprudența Curții Europene de Justiție, de pildă hotărârea cu privire la uh, declarația UE-Turcia. În ceea ce privește efectele pe care le-ar putea avea ca de urmat comună, Uniunea Europeană și Afganistanul nu sunt obligate juridic să, um, să urmeze orientările acestui document, ceea ce este diferit față de acordul de readmisie. Calea de urmat comună ar putea să aibă efecte practice în ceea ce privește înlesnirea readmisilor uh, resortisanților afgani care uh, sunt în situație de ilegalitate în Uniunea Europeană. Ceea ce, efectele sunt similare cu cele ale acordului de readmisie, doar cu condiția ca și Uniunea Europeană cât și Afganistanul să respecte nivelul de cooperare stabilit în calea de urmat comună. Dar dat fiindcă acest document se bazează doar pe un angajament uh, politic există mai puțină siguranță, certitudine ca în cazul unui acord de readmisie, în ceea ce privește respectarea termen, termenilor de cooperare. În ceea ce privește acum căile de atac. Acestea nu sunt afectate deloc de calea de urmat comună. Persoanele vizate au uh, dreptul uh, la o cale de atac eficientă în ceea ce privește decizia care s-a luat împotriva lor în conformitate cu articolul 13 al uh, directivei privind returnarea sau în conformitate cu legislația națională. Acest uh, cadru nu schimbă acest lucru. Orice decizie de, de repatriere luată uh, uh, în ceea ce privește persoanele afgane, trebuie să țină cont de fiecare caz și de situația din țara terță unde va fi repatriată persoana. Și chiar dacă decizia de repatriere se adoptă, dar există motive de a crede că repatrierea migranților într-o anumită țară terță, aici Afganistan, va, ar încălca principiul nerepatrierii, non-refoulement, această decizie nu poate fi pusă în aplicare, trebuie suspendată. Deci, este important să subliniem faptul că această cale de urmat comună nu afectează cadrul juridic al Uniunii Europene în ceea ce privește politica de migrație, creând noi obligații. Acum, în ceea ce privește prerogativele Parlamentului, procedura de la articolul 218 al tratatului nu se aplică, dat fiind că acest, uh, această cale de urmat comună nu este un acord internațional. Dar Parlamentul poate folosi orice alte competențe pe care le are dispoziție și poate să ia acțiuni politice mai degrabă decât juridice uh, dacă acestea uh, Uh, sunt uh, în uh, conformitate cu competențele Comisiei de a întocmi a, aceste contacte neobligatorii, soft law, cu țări terțe. Vă mulțumesc foarte mult. Da, mulțumesc, spune domnul președinte. Acesta este un exemplu de, de document foarte important la ora aceea am, ne-am dat seama de importanța sa atunci, dar între timp poate importanța sa a fost pierdută din vedere, dar mi-amintesc foarte clar care erau uh, chestiunile foarte importante, prerogativele Parlamentului și implicarea noastră. Până la sfârșit uh, au fost foarte importante aceste lucruri și mai erau și alte lucruri importante. Am, am uitat ce, care, care erau membrii care au cerut uh, aviz juridic, Barbara, tu și e cineva? Barbara, atunci o să dau ție cuvântul. Și apoi Cecil. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc foarte mult serviciului juridic pentru acest aviz extrem de util în ceea ce privește căile de atac eficiente, eficace. Vreau să întreb un lucru serviciul juridic de ce de ce nu s-a semnat aici un acord uh, obișnuit, un acord internațional obișnuit și am ales acest uh, contract uh, neobligatoriu. Fiindcă adesea spune cele mai mari probleme le reprezintă, cea mai mare problemă reprezintă supravegherea, controlul de către Parlamentul European. Și asta este o dimensiune, bineînțeles, extrem de interesantă, dar unul dintre motivele pentru care nu am ales un acord obligatoriu a fost faptul că în guvernul afgan, guvernul afgan era dezbinat în ceea ce privește natura și formatul acestui acord. Se făcea presiune din partea Uniunii Europene, s-a considerat că se face prea multă presiune. Existau prevederi uh, care se refereau la uh, repatrieri în masă de la Serviciul European de Acțiune Externă. Aveam un document care vorbea despre repatrierea 80.000 de uh, migranți ilegali, deci o repatriere în masă și, bineînțeles, acordul de la Geneva solicită uh, anchetarea de la caz la caz. și unii miniștri de externe și de miniștri pentru refugiați se opuneau acestor repatrieri în masă forțate. Acum, ce vreau să vă întreb, în calea de urmat comună, există o vreo prevedere în ceea ce privește repatrierea forțată a minorilor neînsoțiți? Fiindcă toate aceste lucruri sunt la limita legalității. Și eu cred că acesta este motivul pentru care se transformă astfel de acorduri, acorduri internaționale, în aceste acorduri de legislație ne, cu rol neobligatoriu. Astfel încât noi nu mai avem control și nu putem să avem control și nici țara terță vizată. Deci nu fac obiectul niciunui control aceste acorduri. Mă bucur foarte mult că vorbiți dumneavoastră în, despre faptul că Parlamentul European poate să aducă obiecții și că putem să adresăm întrebări. Bun, e bine, dar nu e suficient. Se vorbește și despre o comisie de anchetă eu, în numele grupului meu, aș cere o comisie de anchetă care să analizeze acest acord. Dar fiindcă conține multe elemente riscante, după părerea mea. Și la limita legalității, mai ales în ceea ce privește repatrierile în masă și încălcarea principiului de nerepatriere și eh, de nerepatriere forțată. Mulțumesc! Mulțumesc, eh, Barbara, pentru aceste explicații foarte clare. Cecil, ai cuvântul. Mulțumesc, Claude. În primul rând, ieri am avut, eh, am discutat despre UE-Turcia, UE-Afganistan și acum avem avem acest non-acord care se a, care arată că în mod insidios Comisia subminează Parlamentul European, prerogativele noastre. Nu se poate așa ceva. Afganistanul fie considerat țară sigură. Și noi vrem să dormim liniștiți noaptea. Prin aceste forme noi de cooperare o să dormim noi mai liniștiți noaptea? Cu conștiința curată? Acum, minorii neînsoțiți. A vorbit uh, despre acest lucru Barbara. Să nu uităm că în Italia sunt foarte mulți minori neînsoțiți. În Fruria, Veneția, Giulia. Și cum rămâne cu ei? Ce impact va avea acest acord, uh, cadru comun de acțiune asupra lor? cum vor putea fi ei repatriați? Există foarte multe zone cenușii în acest non-acord. Mulțumesc. Doamna Gomes, mulțumesc uh, Serviciului Juridic pentru acest aviz care confirmă ceea ce bănuiam și noi, și anume că acest acord nu face nici cât o ceapă degerată pentru că nu poate legaliza ce nu poate fi legalizat, și anume repatrierile forțate trimiterea forțată acestor oameni înapoi în Afganistan, care nu poate sub nicio formă să fie considerată o țară sigură și care nu poate fi considerată o țară care are zone sigure. Eu sunt într totul de acord, eu sunt una dintre cei care au semnat această întrebare uh, orală și sunt de acord cu Barbara, așa nume că trebuie ca Comisia și Consiliul să fie trase la răspundere. În ceea ce privește aceste cazuri concrete de repatrieri care au avut loc și să ne spună care sunt uh, implicațiile, care sunt uh, consecințele acestor acestei, uh, acestui contract soft uh, neobligatoriu care a fost semnat pentru a arunca praf în ochi uh, opiniei publice să se spună, vezi, Doamne, că încheiem un uh, acord prin care vom avea repatrieri organizate masive. Dar acest lucru încalcă legislația internațională. Acest lucru încalcă obligațiile statelor membre și eu vreau să știu ce s-a întâmplat cu cazurile concrete de persoane care au fost repatriate. Au fost trimise înapoi în Afganistan și Vreau să vă întreb cum pot fi reparate aceste greșeli și statele membre care au făcut acest lucru, cum vor fi trase la socoteală și mă îngrijorează mai ales faptul că, bine, nu toate, dar majoritatea cazurilor uh, de persoane care caută refugiu în Uniunea Europeană din Afganistan sunt cazuri de persoane care, într-un fel sau altul, au cooperat cu uh, Coaliția Europeană sau Internațională în Afganistan, cu trupele europene, ca interpreți. Și este revoltător că aceste persoane sunt acum atât de vulnerabile în termen de, de siguranță ca interpreți ne-au ajutat pe noi, au ajutat forțele europene și acum sunt lăsate de izbeliște, neprotejate și vrem să-i trimitem înapoi acasă. Casa lor nu este deloc o țară sigură. Mulțumesc, Eli. Mulțumesc, domnule președinte. Vă rog să vă gândiți la acordul UE-Turcia pentru a exista un acord, trebuie să fie implicat Parlamentul European. Și ce, s-a, ce, ce au făcut? Ne-au implicat? Nu. Apoi nu iau. Eu zic că nu se mai numește acord, se numește declarație. Chipurile. Și același lucru s-a întâmplat cu Afganistanul, cu Libia și cu alte țări. Unde noul uh, cadru de cooperare se inițiază parteneriate și toate acestea merg în direcția de externalizarea frontierilor și de a se trece peste noi, iar dat fiind acordurile pe care le-am semnat la New York, iată, de o partajare mai bună a răspunderii, Și mai ales când ne dăm seama că 86% din refugiați locuiesc în țările sărace. Iar acum Ce facem? Sacrificăm principiile din Cartea Drepturilor Fundamentale și esența politicii de dezvoltare europene, al cărui prim obiectiv este eradicarea sărăcii, nu gestionarea frontierilor și controlul frontierilor. La Comisia DEVE avem un grup de lucru, înființat un grup de lucru, care analizează aceste acorduri pentru a vedea cum se redirecționează fondurile de dezvoltare pentru gestionarea și controlul frontierilor, pentru consolidarea capacităților. Este foarte important că am primit un aviz juridic care a reamintit tuturor că Parlamentul poate să folosească alte instrumente pentru a-și face glasul auzit. Iar acest lucru implică și eu un control și control bugetar, care este una dintre competențele noastre pe care trebuie să-l folosim. Mi se pare că aceste noi instrumente de finanțare sunt uh, opace. Fie adică că vorba de Fondul Fiduciar sau Planul pentru Africa, trebuie să colaborăm cu alte comisii, mai ales DEVE, și să vedem cum sunt folosite fondurile. Pe ce proiecte? Să ne asigurăm că se folosește pentru eradicarea folos- uh, sărăciei, nu pentru a clădi noi ziduri și a controla frontierele. Mulțumesc! Eli, vreau să mulțumesc Serviciul Juridic pentru acest aviz, care subliniază ce știați deja, așa cum a spus în mod elocvent uh, Barbara și a subliniat și Eli Stein, se vorba despre alternativele. Dar până la urmă, așa cum a spus Barbara, important este că ni se retrag aceste prerogative. Asta este cel mai important. Și îmi cer scuze, trebuia să, să spun acest lucru de la început. Uh, coordonatorii au ridicat acest punct foarte important, eh, vorba de prerogativele noastre, iar ideea era să cerem acestui grup de contact, membrilor implicați eh, în analizarea dosarelor de azil, să găsească o strategie realistă, pentru că suntem cu toții realiști, eh, știm ce se întâmplă aici, suntem totuși constrânși, nu putem să facem totul, dar avem nevoie să găsim o cale de urmat în primul rând, trebuie să și este foarte important, trebuie să ne asigurăm că se știe la nivel politic că ni s-au luat prerogativele. Trebuie să se sublinieze acest lucru. Apoi avem nevoie de o strategie. Eu aș vrea ca această strategie să se facă prin acest grup de contact privind azil cu, co- cu colegii care studiază aceste, care se ocupă de aceste dosare și care sunt interesați pentru a avea atenția asupra acestei și a o strategie foarte atentă pentru a nu lăsa să scape Consiliul sau Comisia acolo unde este cazul. Că nu e vorba doar de politică, politice, vorba de prerogativele noastre, după cum a spus foarte, a spus foarte clar. Deci mă bucur foarte mult că am avut această discuție. O să, la coordonator, o să le cer o strategie privind privind modul în care se insinuează aceste acorduri de legislație soft, care sunt prerogative noastre, până la urmă trebuie să întrebăm, și, uh, și cu externalizarea frontierelor. Da, toate acestea sunt importante. Mulțumesc încă o dată. Dăm cuvântul comisiei acum. Eu zic că e mai bine acum să ne mișcăm rapid și o să discutăm despre asta la următoarea reuniune a coordonatorilor, să vedem uh, care este calea de urmat, să nu lăsăm lucrurile așa în aer. Vreau ca grupul de contact privind azilul să ne ofere niște răspunsuri și nu aș vrea să revin acest punct pe ordinea de zi la nesfârșit. Deci avem o strategie până la urmă. Mulțumesc, deci. Și dau din nou cuvânt și uh, mulțumesc din nou serviciul juridic. Trecem acum la punctul 5. Vorba de evaluarea refit. S-a publicat de către comisie recent. Cum, cum stăm cu timpul? Mulțumesc pentru răbdare și pentru prezență. Deci, Comisia a publicat de curând rezultatele evaluării REFIT privind cadrul juridic al Uniunii Europene în ceea ce privește facilitarea intrării neautorizare tranzitului și sejurului. E vorba de pachetul intrării intermediarii adoptat în 2002, care a fost adoptat cu un scop foarte clar de a uh, duce la opri contrabanda de migranți și de a pune capăt migrației ilegale prin consolidarea cadrului juridic, această evaluare ține cont uh, de evoluțiile în ceea ce privește uh, aplicarea acestui pachet și oferă o revizuire actualizată a acestui pachet. O să dau cuvântul acum doamnei Tudoraci uh, de la DG Home Mă scuzați, domnul Dragoș Tudorache, de la Digi Home. For the late starting of this item, but if you could um, give a summary of this. Și îmi cer scuze că am întârziat. Vă rog să ne prezentați o scurtă evaluare. Uh, as you already mentioned, the uh, overall... Mulțumesc, domnule președinte, așa cum ați spus și dumneavoastră, în ce a constat uh, obiectivul acestei evaluări, noi încercam să vedem dacă cele două uh, Uh, instrumente, uh, deci uh, directiva 90 și decizia 946 din 2002 încă sunt valabile. Și pentru a răspunde la această întrebare, am făcut o listă de criterii pe care am dorit să le folosim pentru a măsura eficiența și eficacitatea, relevanța, coerența și valoarea adăugată europeană. Haideți să ne referim uh, acum în primul rând la metodologie, pentru că e foarte important să înțelegem cum am ajuns la concluziile la care am ajuns. A fost o evaluare care a fost uh, efectuată în 2015-2016. Mm, am avut, uh, ne-am bazat pe analiza și pe studiile disponibile la nivel național, internațional, la nivel uh, european, uh, muncă de cercetare desfășurată de mai multe instituții, apoi de către Comisie, în rapoartele anterioare de implementare, apoi Consiliul Europei, uh, OCDE și așa mai departe. Apoi am mai comandat încă două studii externe pentru a examina aspectele juridice ale transpunerii, ale coerenței transpunerii în statele membre, definițiile juridice folosite, și alte aspecte importante ale implementării. Am avut și consultări deschise, cuprinzătoare, am consultat uh, autoritățile din statele membre, apoi organizațiile internaționale, ONG-urile și am avut și o consultare publică deschisă la care au, a participat un număr foarte mare de persoane. Obiectivul uh, studiului era să studieze conformitatea juridică, Ambele rapoarte, ambele studii de care vorbeam, figurează pe pagina internet a Comisiei, astfel încât uh, ele sunt accesibile, atât studiile cât și datele empirice și concluziile care, la care s-a ajuns. Deci uh, oricine are acces la ele. Câteva cuvinte legate de motivația uh, pentru aceste studii. E important să înțelegem cum am ajuns la concluzii. Datele cantitative folosite pentru analiză au provenit de la Frontex, Eurostat, statele membre, organizații internaționale și datele de științific, uh, științifice de, uh, existente. Am trimis chestionare statelor membre, am discutat cu agențiile europene, Eurojust, Frontex, Agenția pentru Drepturile Fundamentale, ENISA, Europol. Apoi am avut consultare cu Uh, ONG-uri, am avut dezbateri cu mediul de afaceri, cu organizații internaționale, cu experți externi și, de asemenea, am avut și un studiu cu Italia, Regatul Unit, Europol și mediul de afaceri. Comisia a mai organizat și întruniri uh, în mai multe instanțe, am avut uh, seminare cu experții întâlniri cu aceștia pentru a ne asigura că temelia pentru evaluare este cât mai solidă cu putință. Înainte am vorbit despre procesul de consultare publică, era foarte important pentru noi, pentru că a fost un subiect uh, care în ultimii doi ani uh, a fost uh, în atenția opiniei publice și tocmai asta voiam noi, deci să oferim opiniei publice posibilitatea să se exprime. În ce privește chestionarul online, Uh, el a fost disponibil timp de 12 săptămâni pe site-ul nostru. Am primit 2425 de răspunsuri la acest studiu și mai mult de 95% din răspunsuri proveneau de la respondenți individuali, care arată că există un interes foarte mare din partea cetățenilor uh, pe uh, acest subiect. Care au fost rezultatele acestui proces de evaluare? Primul rezultat din care trebuie să uh, desprindem învățăminte, o reprezintă faptul că nu există suficiente date. Prin studiile noastre, dar și reuniunile, întâlnirile noastre, ne-am dat seama că avem uh, lacune în ce privește datele, atât cele care provin de la autorități, cât și de la statele membre, autoritățile din statele membre și deci că trebuie să umplem uh, această lacună pentru a avea decizii în cunoștință de cauză și argumentate. A doua concluzie generală a fost că există uh, sancțiuni foarte diferite și penalități în statele membre în ce privește transpunerea directivei, ceea ce nu ajută. Uh, din contră, dacă e să ne referim la eficiență, ne-am dat seama că eficiența pachetului, mai ales în domeniul penal, era uh, neutră pe de altă parte, uh, un alt obiectiv al pachetului, uh, deci din perspectiva eficienței, uh, ea e negativă. Un alt subiect care a tras atenția în comisia dumneavoastră în ultimile săptămâni și în ultimile luni îl reprezintă Uh, lipsa de uh, securitate juridică în ce privește înlesnirea penală și asistența umanitară. Știu că comisia dumneavoastră a acordat uh, atenție foarte sporită în ultimile luni situației ONG-urilor, mai ales cele care au activități de salvare în Marea Mediterană. Pentru a mă referi la asistența umanitară acum, ce face directiva? Ea oferă posibilitatea de uh, a pedepsi înlesnirea uh, tranzitului de uh, migranți. Ce ne-a confirmat realitatea la fața locului, există șapte state membre care au prevederi de scutire, deci de exonerare în legislație și printre acestea statele cele mai importante, cele deci Italia, Malta, Grecia, Spania, și alte state membre care se află în prima linie a migrației. În același timp, nu trebuie să uităm că asistența uh, persoanelor care se află pe mare decurge din obligațiile internaționale, mm, deci uh, nu ține de definițiile din directivă, încă o dată în ce privește ONG-urile care desfășoară astfel de uh, uh, activități de salvare, ele respectă criteriile internaționale. Apoi, în ce privește eficiența, la care mă refeream înainte, to- tocmai din lipsă de date clare, nu am putut uh, desprinde concluzii foarte clare, dar uh, evaluarea a ajuns la o concluzie respectiv că uh, costul uh, traficului de uh, persoane umane este foarte ridicat, ceea ce necesită un răspuns adecvat la Uniunea Europeană, iar în ce privește uh, plusvaloarea europeană, uh, respondenții au considerat că este reală. Se considera că e foarte important, că trebuie să avem un cadru de cooperare la nivel european și apoi se consideră că intervenția și măsurile adoptate la nivel european aduc valoare adăugată. În ceea ce privește coerența, ea a fost considerată evaluată pozitiv sau uh, neutru. În orice caz s-a spus că nu există o inconsecvență între sfera de aplicare a directivei și altor instrumente existente, de exemplu protocolul ONU, la care uh, Uniunea Europeană este parte deja din 2006 uh, încoace. Deci, concluzia evaluării, concluzia la care am ajuns chiar noi, și domnul comisar uh, Avramopoulos a prezentat această concluzie în luna martie la comisia dumneavoastră e că, deocamdată, reviziunea juridică nu ar aduce valoare adăugată, ci că ar trebui să ne axăm pe punerea în aplicare a cadrului uh, legal pentru combaterea traficului de ființe umane, care există de uh, 2 ani deja și care urmează să uh, existe până în 2020. Noi punem accentul pe punerea în aplicare pentru că credem că uh, uh, aceasta ar fi soluția. Câteva considerații în ce privește etapele viitoare, felul în care le Uh, vedem noi după această evaluare. În primul rând, am spus înainte că trebuie să umplem lacunele în ce privește datele. Avem un uh, studiu pilot cu Eurostat uh, și mm, din 2017. Credem că este un pas foarte important înainte pentru că astfel putem să luăm decizii mai bine informate. Cooperăm strâns cu agențiile, cu statele membre, partenerii Uh, europeni pentru a îmbunătăți calitatea datelor uh, colectate. O a doua categorie, în ce privește etapele următoare, ar fi tot ce ține de uh, sancționarea asistenței umanitare, uh, sancționarea penală. Noi uh, spuneam că nu considerăm că este bine să revizuim uh, directiva, ci că ar trebui să ne axăm mai ales pe punerea în aplicare și tocmai asta facem intenționăm să cooperăm cu statele membre, cu Eurojust, cu uh, EFRA, cu organizațiile din societatea civilă pentru a ne asigura că temeiul juridic uh, ca atare este pus în aplicare și deci că nu au loc uh, abuzuri. Și apoi planul de acțiune pentru combaterea traficului este foarte important pentru noi. Urmează să fie desfășurat până în 2020 și vom urmări punerea sa în aplicare cu mare atenție. Mulțumesc! Mulțumesc! intenționam să vă pun o întrebare în legătură cu uh, sancționarea penală a ONG-urilor când oferă asistență umanitară. E un subiect care ne preocupă atât pe mine cât și pe colegi. Nu știu dacă va lua cineva cuvântul pe acest subiect. Cecil, Ana, dorești să adaug ceva? Da. Aș dori să întreb dacă în această evaluare au fost luate uh, în considerare, și implicațiile legate de faptul că traficanții de ființe umane ar putea să fie încurajați, având de vedere că în statele membre nu există o uh, posibilitate legală de a, uh, uh, de a migra, deci de a-și depune o cerere uh, legală pentru migrația în Uniunea Europeană. Cecil. Mulțumesc. Da. Știți uh, cu toții că Italia se află în prima linie și aș dori să vă informez în legătură cu ce se întâmplă la noi. Ne-am întâlnit cu uh, procurorul, am avut o reuniune uh, în Catania cu ușile închise și uh, a fost informație foarte clar în legătură cu ce se întâmplă cu ONG-urile la fața locului. Am fost informați, de exemplu, că ONG-urile care Uh, salvează aceste persoane aflate în mare dificultate și care se încearcă să ajungă pe teritoriul Uniunii Europene, reprezintă un factor de atracție pentru uh, migranții respectivi. Și ni s-a spus că numărul mare de sosiri, de 7.000 în câteva zile, uh, se datorează acțiunii acestor ONG-uri. Am avut 8.000 de uh, sosiri uh, cu, uh, în săptămâna uh, de după Paște, săptămâna tre- trecută 7.000 și toate aceste sosiri s-ar datora faptului că ONG-urile um, mm, uh, merg până la coastele libiene. Dar această dezbatere, care, așa cum spuneam, ar fi trebuit să aibă loc cu ușile închise, a ajuns în mass media și am uh, fost confruntați cu o atitudine foarte virulentă din partea opiniei uh, publice și, practic, singura concluzie care s-a desprins a fost că ONG-urile îi încurajează pe refugiați uh, să vină. Sigur că ONG-urile trebuie să respecte regulile de care vorbeați, dar nu pot să lase la, la anaghi acești oameni, nu pot lăsa să moară să-și întoarcă privirea de la ei. Deci care ar fi regulile pe care ONG-urile ar trebui să le respecte? Uh, pentru că oricum au această datorie de a-i salva pe migranții respectivi. Putem uh, cere ca anchetele să fie uh, sistate, însă ni s-a spus că mai există și problema suspecțiilor. Eu uh, știu că Statele Unite, statele membre nu au dat dovadă de solidaritate. Statele membre nu uh, se substituie ONG-urilor în acțiunea aceasta de salvare a, uh, a, a vieților uh, pe mare. Deci, nu putem să fim uh, ipocriți, nu putem spune că ONG-urile îi ajută pe traficanți sau pe, pe, pe tălăuze. Uh, care ar fi regulile pe care uh, ONG-urile ar trebui să, să le respecte pentru ca ele să nu fie acuzate de toate relele? Practic, aceasta este miza dezbaterii. Și eu trebuie să vă spun că sunt uluită. De fapt, ONG-urile nu fac decât să umple această lacună pe care noi am uh, creat-o. Noi ar trebui să o umplem. Ana Gomes. Uh, pentru a continua cele spuse de Cecil, Aș dori să vă întreb, uh, uh, în atenția celor care propun ca ONG-urile să fie pedepsite penal pentru că salvează vieți nevinovate, ar trebui să fie uh, penalizată și operațiunile militare uh, CFDP uh, în Marea Mediterană, care au salvat uh, tot așa mii de vieți nevinovate în Marea Mediterană. Pentru că, într-adevăr, cu cât servezi mai multe uh, Uh, vieți uh, nevinovate, cu atât îi încurajez pe cei care vor să treacă Marea Mediterană. E o logică perfectă totuși, dar e într-adevăr uluitor, așa cum spunea și Cecil. Uh, noi vă cerem să luați poziție din punct de vedere juridic. E clar că dacă un ONG este Uh, sancționat uh, penal uh, se nasc tot felul de probleme, probleme metafizice, filozofice și așa mai departe, dar în orice caz noi voiam reacția juridică a Comisiei. Ne-ați spus care este făgașul pe care îl urmați. Nu știu dacă doriți să mai puneți o întrebare de completare. Nu știu cum să continuăm. Vă rog să răspundeți. Am obosit, e o <laughs> ședință scurtă, dar intensă. Vă rog dacă se poate să răspundeți la întrebările doamnei Gomez eh, și Chienghe. Mulțumesc. Parțial ați răspuns la întrebări și ați spus ceea ce doream să spun. Situația, așa cum este acum eh, și evoluția ei, pe care o monitorizăm în, de aproape în Italia, considerăm că nu are nimic de a face cu definițiile juridice din directivă. Iar uh, tocmai de aceea am considerat, considerăm că este necesar să se redeschidă directiva. Considerăm că regulile în ceea ce privește intervențiile pe mare sunt foarte clare nu vin din directivă, vin din uh, obligații juridice internaționale, iar ONG-urile care uh, fac o muncă umanitară foarte importantă pe Mediterană trebuie să continue să facă asta. una Med, de asemenea, operează sub reguli foarte clare, deci nu există probleme uh, referitoare la care reguli se aplică. Însă, cooperarea între cei care um, fac operațiuni de căutare și salvare pe mare este esențială. Sunt, fie că sunt capitani de vase comerciale, fie că sunt ONG-uri, fie că, fie că sunt resursele una formel, toate trebuie să respecte eforturile de coordonare făcute și în care am investit foarte mult în ultimii doi ani. Numai astfel ne putem asigura că nu există zone gri care să fie interpretate așa cum am văzut-o în ultimele săptămâni sau luni. De asemenea, este important de spus că nimic din directivă și nici din legislațiile naționale nu împiedică autoritățile naționale să ancheteze cazuri pe baza specificităților unui caz individual. Și asta au voie să facă autoritățile naționale, după cum spuneau. Nimic din directivă uh, nu îi uh, împiedică să facă asta. Rămâne o competență națională, cea anchetelor uh, um, pe, pentru, pe mare și deci cred că aici nu există probleme, ar trebui să ne concentrăm asupra cazurilor individuale din uh, Italia. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc, uh, Cecil și Ana, pentru uh, intervențiile voastre. Dragi colegi, cu aceasta ajungem la sfârșitul uh, agendei noastre, ordinii noastre de zi. Este ceva la punctul diverse? Dacă nu, următoarea reuniune va avea loc pe 11 mai. Și cu aici încheiem. O seară bună tuturor!